Prego. Please, can you sit? No. Se siamo pronti. Vă rugăm să luați loc. Luați loc, vă rog, ca să putem începe uh, sesiunea de voturi. Dar înainte, Aș dori să subliniez, dar ați și văzut faptul ăsta că președintele Buzek anume a preferat în calitate de raportor să se așeze în sală și să voteze și el și mi-a cerut să prezidez eu ședința în secvența aceasta a voturilor. Aș propune să Facem un vot de verificare, să vedem dacă funcționează aparatele. Și așa, în același timp, ne putem da seama și dacă delegațiile sunt uh, complet sau este vreun vot în plus. Deci un vot uh, de probă să facem. Oricum e bine că... Să vedem, sunteți uh, mulțumit că astăzi este soare afară. Dacă da, votați da. Dacă nu, Votazione aperta. Per deschis votul. Abbiamo votato tutti? A votat toată lumea. Votul s-a închis. Sistemul funcționează. Bun, deci uh, totul e în regulă și putem începe cu votul. Vă rog. Eh, ok, ok. Asigurăm il collega che il suo voto sarà consegnato. Bun, eh, se pare că un coleg nu are cartela de vot, dar va fi ținut cont și de el, așadar putem începe. Primul raport e vorba de recomandările către Comisia Europeană cu privire la negocierile privind parteneriatul transatlantic pentru comerț și investigații TTIP. Primul compromis, compromisul 1, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Bun. Deci trecem la compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. De acum Trecem la amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 29. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 31. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Da, cred că s-a adoptat, dar verificăm totuși amendamentul 31. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se respinge. Bun. Compromisul numărul 3. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. A, am uitat să supunem la vot 34, că am respins 31, trebuie să supun la vot 34. Deci cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Nu, îmi cer scuze, spune președinta, se, a, se adoptă. N-am văzut uh, eu pe listă, bine. Deci se adoptă. Bun, așadar acum trecem la amendamentul 41. Cine este pentru 41? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Acum amendamentul 42. cine e pentru? Președinta, îmi cer scuze, amendamentul 42 se votează ca o adăugire, addition. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Nu, aș prefera să verificăm. Pentru că îmi intră soarele în ochi, spune președinta, și nu reușesc să văd când ridicați mâna. Așadar, amendamentul 42, eh, vot electronic, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Da, egalitatea deci se respinge. Acum amendamentul 53. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 55. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Amendamentul 57. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. 57. Votul s-a deschis. Acum votul s-a închis și se respinge. Acum amendamentul 59. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 60. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 61. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Așadar, trecem acum la amendamentul 64. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 71. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 78. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 80, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 81, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 82, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 83, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum compromisul numărul 5. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem la amendamentul 96, adăugire, addition. Amendamentul 96. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum amendamentul 90. Partea a doua. Cine pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Acum, amendamentul 103. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 108. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 112. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 110. Pentru, împotrivă, abțin, nu, cine este pen, împotrivă, spune președinta, abțineri, se respinge. Nu, se cere verificarea, bun, verificarea electronică la 110. Da, votul s-a deschis. Acum votul s-a închis și se respinge. Trecem la 113. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 114. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu, se cere verificarea la 114. Votul s-a deschis. Amendamentul 114. Deci, acum votul s-a închis și se respinge. Nu, se adoptă, spune președinte. Amendamentul 115. Cine este pentru? Împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul 117. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Acum compromisul numărul 6. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și trecem la amendamentul 119. 119. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Bun, haideți să facem pe plac colegului, verificăm. 119, votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Da, sper că sunteți satisfăcut. Bun, amendamentul 121. 121. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 117. Cine este pentru, împotrivă? Nu, scuzați, spune președinta. Amendamentul 111. Președinta își cere scuze. 111. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Acum 131. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 132. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 136. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 137. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum compromisul 7. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la amendamentul 146, ca adăugire la compromisul 7. Deci 146, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 151, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum amendamentul 152, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 153, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 154, Președinte se întrerupe. 153, deci, s-a cerut verificarea, s-a deschis votul electronic la 153. S-a închis votul electronic și se adoptă. 153, deci. 154 acum. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157, cine pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 158, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 159, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. S-a cerut verificarea la 159, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Acum, amendamentul de compromis numărul 8. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 165. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, s-a cerut verificarea. 165, votul electronic S-a deschis. Votul s-a închis. Și se respinge. Amendamentul 167. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 177. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 176. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 179. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 180. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 181 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendament 184 cine este pentru împotrivă abțineri verificăm 184 vot electronic s-a deschis. Votul s-a închis se adoptă. Acum, compromisul numărul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 188. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Se cere verificarea la 188. Votul s-a deschis, a votat toată lumea, votul s-a închis, se respinge. Acum amendamentul 195. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 196. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 198. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. <laughs> Amendamentul 199. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 201. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 203. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge, dar dacă vreți verificăm. 203. Vot electronic s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 207. cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bun. Sunt două identice, 204 și 205. Cine este pentru aceste două? Împotrivă, abțineri, se resping. 206. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Mm, să cere verificare la 206. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Bun, 208. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Mm, cred că e la fel ca precedentul. Se adoptă 212 pentru da, o intervenție din sală. Da, nu e, nu e la fel, că grupul meu a votat în mod diferit. Deci haideți să verificăm și 208, vă rog. Președinte, bine, verificăm. 208. Votul s-a deschis. Deci verificăm 208. A votat toată lumea, votul s-a închis și se respinge. Oh, scuzați-mă, dar sunt diferențe mari de la vot la vot, deci e ușor să greșești. 212. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm imediat și așa nu avem probleme. 212. Votul electronic s-a deschis. A votat toată lumea? Mm, lipsesc uh, parcă două voturi. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Se adoptă. Nu, se respinge, spune președinta. 213. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 215. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm la 215. Votul electronic s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Și se adoptă. Amendamentul numărul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Se respinge. Amendamentul 2. Cine este pentru, abțineri? Se respinge. 3. Cine e pentru, împotrivă, abținere, se respinge. Amendamentul 4 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 5. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 6. Cine pentru, împotriva abțineri, se respinge. 7. Pentru, împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul 8. Pentru, împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul 9. Pentru, împotriva abțineri, se respinge. Bun, vot final. Am ajuns la votul final, vot electronic. Uh, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă cu mare majoritate. Felicitări președintelui Buzek. Bun. Cel de-al doilea vot de astăzi este un aviz uh, privitor la concluzii, la modificarea de la Doha la protocolul de la Kyoto. Avem vot electronic. Deci trecem imediat la vot electronic. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Nu, aș ruga colegii să voteze. Bun, votul s-a închis și se adoptă acest aviz. Bun, punctul al treilea de vot. Întrebare orală în ce privește Agenția de Cooperare ACER cu piețele angro de energie. Raportor este președintele Buzek, din nou. Avem vot cu apel nominal, vot electronic, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Bun, trecem mai departe. Următorul punct, raportul colegului Silichiotis, investiții pentru locuri de muncă și creștere economică. Uh, aveți cu toții textul în față, este vorba de locuri de muncă uh, ecologice, verzi. Compromisul 1. Supun la vot compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum amendamentul 8. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 11. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 12. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 13. Pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Se cere verificare la 14. Bine, foarte bine. Uh, vot electronic, amendamentul 14. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Bun, amendamentul 15. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Bun, dacă doriți, verificăm și la 15. Votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis. Bun, se adoptă. Și acum amendamentul 16. Cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 19. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20. Pentru, împotrivă, abțineri, mm, verificăm electronic la amendamentul 20, votul s-a deschis și acum votul s-a închis și amendamentul se respinge. Acum amendamentul 21 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Deci, după cum știți, compromisul 2 are o versiune care a fost uh, redactată ieri seară. Dar ați uh, putut avea textul la dispoziție adus la zi. Bun, trecem la amendamentul 35, că celelalte sunt caduce. Amendamentul 35, cine este pentru? Împotrivă? Se respinge, se respinge. Compromisul 3, pe două părți. Prima parte. Compromisul 3, prima parte. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine pentru? împotriva abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 48. Cine este pentru? Împotriva abțineri verificăm la 48. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Și se respinge. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50, la 50 s-a cerut verificarea. Deci uh, votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 52 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 51 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 53 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 54 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 55 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4. cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la Compromisul 5, pe două părți. Prima parte, pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Trecem acum la compromisul 6. Pe două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine pentru, Împotrivă. Vot electronic. Partea a doua, verificăm. Deci uh, partea a doua a compromisului 6. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se respinge. Deci partea a doua se respinge. Trecem acum la amendamentul 86. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87. Bun, s-a cerut verificarea la 86. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Și se adoptă. Da, era clar de astfel. Bun, 87, da? 87. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic 87. Votul s-a deschis. A, a votat toată lumea, votul s-a închis. Se respinge. Bun, amendamentul 88. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 89 s-a retras, 90, pardon, s-a retras, spune președinta, 89 acum cine este pentru? Împotrivă, te respinge. Nu, 90 a fost retras. 90 a fost retras. 89 l-a supus la vot, acum 91. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 92. Pentru? Împotrivă? Mm, verificăm 92. Votul s-a deschis la 92. Un vot în plus la SND. Bun, votul s-a deschis. Ăsta s-a închis, mă scuzați, și amendamentul se adoptă. Bun, și acum votul final electronic. Vot electronic. Vă rog să votați. Deci votăm raportul în ansamblu său. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și se adoptă felicitări raportorului. Trecem acum la raportul Ghirec. Vă rog, uh, atenție maxim uh, că avem o listă destul de complicată, că sunt legături între un vot și altul și de multe ori vă cere vot electronic ca să fim siguri, tocmai din acest motiv. Așadar, uh, vom vota adesea electronic și acum începem amendamentul 1, deci raportul Ghirec. Amendamentul 1, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Amenetul 42 pentru, împotrivă, vot electronic la 42. 42, vot electronic. Da, votul s-a deschis, desigur. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 2. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Bun, vot în bloc 3 și 14. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se resping. Acestea două. Acum amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 5, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum votăm în bloc, este un grup de amendamente de la 43 până la 117. Deci cine e pentru? Împotrivă, abțineri. Da. Cred că mai bine verificăm cu vot electronic, cu blocul acesta numărul 1. S-a deschis votul electronic. Da, un vot în plus la PP și unul în plus la SND. Eu uh, îmi scot cartela, rog un coleg de la PP să facă la fel. Bun, votul s-a închis. Și acest bloc este adoptat. Bun. Trecem la alt bloc de amendamente. Deci, blocul numărul 2. De la 44 și până la amendamentul 121. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă blocul numărul 2 de amendamente. Bun, acum trecem la amendamentul numărul 50. Cine este pentru? împotrivă, abțineri. Vă rog, haideți să facem uh, vot electronic. Amendamentul 50. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Amendamentul Lange se adoptă. Trecem acum la blocul de la amendamentul numărul 11 până la amendamentul numărul 88. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vot electronic aici la blocul acesta de la 11 până la 88. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Bun. Sunt caduce amendamentele de la 67, 66, 67 și 106. Da, vom vedea asta că vom ajunge acolo. Acum trecem la următorul bloc. Blocul numărul 3. De la amendamentul 43 și până la amendamentul 98. Vă rog să votăm electronic din start, că așa e clar. Deci de la 43 până la uh, 98 votul s-a deschis. Votul s-a închis și blocul acesta se adoptă. Bun, acum supun la vot de la 111 până la 113, pentru că trebuie să știți că din lista de vot, așa cum e ea alcătuită, blocul de la 151 până la 161, până la 61 se adoptă automat, pentru că am adoptat blocul numărul 3 de amendamente. Deci trecem de la blocul următor, de la 111 până la 113. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Bun, trecem acum la următorul bloc, de la 115 până la 118. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Bun, trecem acum și toate celelalte cad și acum trecem la 120. Amendamentul 120. Cine este pentru? Împotriva? Verificăm amendamentul 120. Verificăm electronic. Votul s-a deschis. E vorba de amendamentul Benson. Votul s-a închis și se respinge. Acum amendamentul 44. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 43 caduc. Amendamentul 6. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 62. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Bun, verificăm la amendamentul 8. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Deci amendamentul se adoptă. Deci 8. Bun, acum amendamentul 9. Cine pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 10. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum amendamentul... Bun, avem uh, un bloc aici. 65 și 91. 65 și 91. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge acest bloc. Bun, amendamentul 12. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 71 și amendamentul 106, amândouă în bloc. cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 113 spune președinta. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Nu. Verificăm. Amendamentul 113, spune președinta. Nu, 13 se corectează. Amendamentul 13. Votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis și se adoptă. Amendamentul 72. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 73. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 74. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Se cere verificarea la 74. Votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 75. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 76. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum trecem la blocul de la 79 la 81. 79-81. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la blocul de la 82, 82 și 83. cine pentru? Împotriva. Abțineri. Verificăm 83. Vot electronic s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Și se adoptă. Bun, acum amendamentul 84 rugăciune pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 84. Vot electronic s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 55, spune președinta. 85 se corectează președinta. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 86. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 87. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. 87. Votul electronic s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis și se adoptă. Amendamentul 92. cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 93. Pentru. Împotrivă, abțineri, cred că a fost respins, dar mai bine verificăm. 93, votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis. Da, respins. Amendamentul 95. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Acum vot în bloc de la 100 până la 103. Cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 104. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 105. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 115 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 100, pardon, 17. Cine pentru, împotriva, abțineri, verificăm la 17. Verificăm electronic, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se respinge. Acum amendamentul 107. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 108 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum un vot în bloc 111, 112 și 113. Cine pentru? Împotriva abțineri se resping toate acestea. Acum 114. Cine pentru? Împotrivă abțineri se respinge. Acum alt bloc, 115, 116, 118. Cine pentru, împotriva, abțineri, se resping. Acestea trei. Amendamentul 117. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bun. bloc 114, 117 și 25 în bloc. Cine se pentru, împotriva, abțineri, se resping. Acum amendat 115, zice președinte, cine e pentru, împotrivă? 125 se corectează președinta. Deci 125, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament, în bloc avem acum, nu, se cere verificarea, în primul rând verificare la 125, vot electronic deschis, 125, deci. Votul s-a închis și se respinge, după cum s-a spus. Bun, acum 122 și 123 împreună, cine este pentru, împotriva, abțineri, se resping. Acestea două nu, se cere verificarea. Votul electronic s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis și se adoptă. 126. Cine este pentru? Nu, e caduc 126. Atunci 127. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 124. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 128. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Se cere verificarea la 128. Votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 129. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 130. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 18 Amendamentul 18. Nu, se cere verificare la 130. Bine, votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Așadar, amendamentul 18 acum. Cine pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Împreună amendamentul 19 și 26. Haideți să facem imediat vot electronic, așa suntem siguri. Votul s-a deschis la 19 plus 26. Votul s-a închis să adoptăm. Amenantul 20. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 21. Vot electronic la 21. Votul s-a deschis. Acum votul s-a închis și se adoptă. Deci 22 cade, acum 23. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, votăm electronic. La 23. Bun, se acceptă și pariul, le spune președinta. Da, votul s-a închis și se respinge. Bun, amendamentul 24. Uh, cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Acum împreună 27, 28 și 29, dar nu se supun la vot. Acum amendamentul 30. Benson. Nu, 30 e caduc și el. 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Da, mulțumesc pentru colaborare, stimate coleg, însă nu e deloc utilă. Amendamentul 31 se adoptă. Amendamentul 32, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Da. Ajungem la amendamentul 38, Rivazi. Votăm electronic direct, ca așa suntem siguri. 38, votul electronic s-a deschis. Bun, votul s-a închis. Un vot în plus la PP, vă rog să scoateți o cartelă. Votul s-a închis și se respinge. Amendamentul 39. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 40, Benson. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 41. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Eu cred că se adoptă, dar verificăm cu vot electronic la 41. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Și acum votul final, vot electronic. Haideți să votăm. Votul s-a deschis. Acum votul s-a închis. Și se adoptă. Felicitări colegului și tuturor raportorilor din umbră. Vă mulțumesc. Am încheiat sesiunea de voturi, a fost destul de complicat, dar vă mulțumesc pentru colaborare. Bun, facem pauză câteva minute ca să iasă din sală cei care trebuie să iasă. Vă rog, dar rapid, pe cât se poate. Ce, I ask my colleague to collaborate. Vă rog, dragi colegi, colaborați cu mine și dacă trebuie să ieșiți, ieșiți rapid, vă rog. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E un punct foarte important, așa că vă rog, părăsiți sala rapid, cei care trebuie să ieșiți. Vă rog. Bun. Așadar, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de avizul doamnei Van Bremt, Fondul European de Investiții Strategice, FACE, așa numitul FACE. Posso, vorrei ricordare brevemente. Aș reaminti pe scurt câteva puncte care oricum sunt cunoscute de toți colegii care frecventează această comisie. În primul rând, 500 de amendamente au fost depuse, deci iată că avem un volum enorm de propuneri, de amendamente făcute de colegi. După cum știți, comisia noastră este asociată conform articolului 54 este asociat cu Comisia Econ, așadar noi avem și noi un rol important de jucat în ce privește adoptarea acestei, acestui text. Vreau uh, să vă mulțumesc uh, să mulțumesc colegii raportoare mm, pentru munca depusă și pentru uh, contactele intense cu ceilalți raportori din umbră, deci mulțumesc și celorlalți colegi care au lucrat împreună cu ea ca să ajungem la acest punct al procedurii. Acum eu dau cuvântul doamnei Van Bremt, 5 minute sau și mai mult, cât o crede de cuvință domnia sa, ca să ne prezinte situația și apoi vor avea cuvântul raportorii din umbră și ceilalți colegi care vor dori să intervină. Kathleen Van Bremt are cuvântul acum. Thank you very much, uh, Chair, and, um, really appreciate. Mulțumesc mult, domnule președinte. Într-adevăr, raportorii din umbră, dar și ceilalți membri ai comisiei m-au ajutat foarte, foarte mult. Am avut uh, foarte puțin timp la dispoziție pentru acest raport și uh, cu toate acestea, iată, avem bune amendamente de compromis și o bună listă de vot. Vă amintesc că aici nu se pune neapărat uh, în, problem, uh, nu, în discuție obținerea unui acord în cadrul comisiei. Acordul în comisia noastră poate fi până la urmă ușor uh, găsit, atins. Uh, Important e însă să ajungem la un acord uh, și cu celelalte comisii ale Parlamentului European. European. Nu suntem singurii competenți pe fond și tocmai de aceea trebuie să discutăm cu celelalte comisii, trebuie să ne asigurăm că uh, toate temele sunt discutate cu colegii din celelalte comisii pentru a putea avea într-un final o poziție coordonată și coerentă a Parlamentului European. Fără o asemenea poziție, vă dați seama, negocierile ar fi cu atât mai dificile. Bun, haideți să trecem la liniile politice esențiale. Nu are niciun sens să intrăm în detaliile um, incluse în amendamente, ci aceste linii directoare sunt absolut esențiale din punctul meu de vedere. Am spus uh, din nou și din nou că avem aceste competențe exclusive și tocmai de aceea trebuie să, țin cu, să ținem cu dinții de, de ele. E important să păstrăm aceste ambiții și să păstrăm liniile directoare. Să încep cu finanțarea. Am uh, discutat despre finanțare cu diferiți uh, comisari, printre care și domnul Katainen. Nu ne-au fost de prea mare ajutor uh, în momentul discuțiilor, dar cine știe, poate situația se va schimba. Am stabilit o linie directoare la ITRE, TRAN, ECON, etc. Și vestea bună este aceea că atunci când ne uităm la amendamentele depuse în celelalte comisii, bine, nu pretind a le fi citit pe toate. Am înțeles că la buget și econ au fost peste o mie de amendamente depuse. Dar dacă ne uităm la amendamente, ne dăm seama că problema finanțării nu este criticată de nimeni sau linia directoare privind finanțarea nu este criticată de nimeni. Avem uh, până la urmă o poziție apropiată și noi și uh, cont și bugete. Articolul 5, uh, uh, aliniatul 2, este foarte important de asemenea pentru noi. Aici avem trei elemente esențiale. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că avem o listă cât se poate de clară a criteriilor și sectoarelor în care vrem să investim energie, infrastructură, energii regenerabile, agenda digitală, cercetare, etc. Pornind de la acestea, am încercat să creăm o linie bună, ținând cont de majoritatea priorităților expuse de grupurile politice. În al doilea rând, criteriile de eligibilitate sunt esențiale nu e suficient să spunem acestea sunt liniile directoare, ci trebuie să ne asigurăm că ce e posibil din perspectiva investițiilor este cât se poate de clar inclus într-un cadru legislativ, într-un cadru de reglementare. Deci trebuie să uh, stabilim o car, un cadru al investițiilor și acesta trebuie să fie cât mai evident cu potință. În al treilea rând, e un aspect asupra căruia nu avem uh, încă un acord, deci al treilea uh, aspect este acela referitor la earmarking. Noi uh, am propus un singur uh, sector. Mai există și amendamente depuse de o serie de grupuri uh, politice care încearcă practic să cimenteze această linie politică pe care am încercat eu să o promovez, dar mai există și alte păreri, recunosc. Mai există un, un accent care se dorește a fi pus și asupra IMM-urilor. Uh, cât anume dintre granturile de la uh, BEI și de la fondul acesta de investiții ar putea ajunge la IMM-uri. Bine, poate că aceste două aspecte ar putea fi unificate. Cred că majoritatea colegilor își doresc ca IMM-urile să fie ajutate, să fie subliniate, da, lucrul acesta este necesar, dar trebuie să ne asigurăm că nu dăm un cec în alb uh, celor de la BEI să se ocupe de lucrul acesta. Deci, cred că este foarte important ca noi, Parlamentul European, să fim cei care stabilesc unde anume merg investițiile. Asta în general. Lucrul acesta este esențial și astfel pot să trec la subiectul guvernanței acum vă propun să renunț la amendamentele mele pe această temă și vă propun să mergem în aceeași direcție ca și cea propusă la bugete și uh, econ, să, să aducem aici în joc actele delegate. Dar trebuie să spunem că doar aspectele tehnice și nu conținutul trebuie să facă obiectul unui acord între Comisie și BEI. Deci eu cred că conținutul trebuie să fie inclus în regulament. În regulament trebuie să se spună clar unde anume sau care sunt sectoarele care trebuie să beneficieze de investiții. Am avut deja două ședințe tehnice, o serie de amendamente de compromis sunt în curs de a fi pregătite în momentul de față și vă rog foarte mult să mă sprijiniți săptămâna aceasta. V-am spus deja, calendarul a fost foarte strâns. Săptămâna aceasta trebuie să terminăm amendamentele de compromis. Am mai avea timp și săptămâna viitoare, dar până la urmă, din cât am înțeles, uh, programul de săptămâna viitoare nu este neapărat favorabil nouă și tocmai de aceea trebuie să ne, concentre, să ne concentrăm asupra amendamentelor de compromis săptămâna aceasta. Haideți să ne ținem de liniile politice, să nu intrăm în detalii și așa vom ajunge la compromisul Mulțumesc! Da, eh, mi se că... Mulțumesc, Catlin. Am înțeles că, deși s-a, făcut mult până acum, mai e multă muncă de făcut. Așadar, acum continuăm cu raportorii din umbră și are cuvântul în primul rând raportorul din umbră din partea PP, domnul Heller. To keep my remarks very brief. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, voi fi uh, succint, voi încerca să, să fac vreo patru comentarii, dar voi trece la aceste comentarii uh, după ce îi voi mulțumi raportoarei pentru tot ceea ce a făcut, pentru spiritul ei de luptător, lupta este absolut esențială în acest context. Nu trebuie să renunțăm la luptă și vă asigur că vă vom sprijini întru totul. În ceea ce privește bugetul, tte ul este de acord cu procedura uh, bugetară anuală pentru finanțarea acestui fond. Noi nu vrem ca finanțarea să vină de la Orizont 2020 și de la CEF. Ne dorim ca aceste programe să fie scutite de scăderi bugetare, pentru că funcționează bine în momentul de față. Tocmai de aceea ne dorim ca fondurile alocate acestui uh, acestui fond de investiții ar trebui să fie găsit nu neapărat de la rubrica 1A, deja mecanismele de flexibilitate au, folosit, au fost folosite, ci din alte locuri am reușit să găsim consens, să găsim soluții în trecut, putem să o facem și din nou. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că IMM-urile sunt uh, sprijinite. Ne dorim ca uh, instrumentele deja uh, alocate IMM-urilor să fie practic suplimentate de fonduri suplimentate de fonduri din acest fonduri de investiții. Trebuie să ne asigurăm că cel puțin câteva miliarde de, din acest fond de investiții sunt alocate doar uh, IMM-urilor. Deci, instrumentele deja existente există, uh, nu e nicio, niciun secret că IMM-urile din Europa nu sunt finanțate suficient și tocmai de aceea uh, FEIS ar trebui să sprijine IMM-urile. În ceea ce privește industria creatoare, vă atragem atenția asupra uh, faptului că acest uh, sector este absolut esențial. E nevoie de sprijinirea sa uh, și uh, trebuie să ne înțelegem că finanțarea acestui sector nu este fără beneficii pentru celelalte sectoare economice. Acum, în ceea ce privește guvernanța, ne dorim ca acest fond să, fie, să respecte regulile deja funcționale, de asemenea, investițiile făcute trebuie să fie cât se poate de logice, uh, Uh, riscurile nu trebuie să fie uh, neglijate, trebuie să se, ne asigurăm că proiectele finanțate sunt cele potrivite, trebuie să stabilim criterii cât se poate de clare pentru uh, investiții. Haideți să spunem în regulamentul acesta, într-o manieră cât se poate de clară, care sunt domeniile care necesită investiții. Trebuie să, în acest sens să stabilim criterii de, pentru stabilirea pentru uh, investiții și de asemenea criterii de ilegibilitate, eligibilitate pentru efectuarea acestor uh, investiții. În ultimul rând, actele delegate. Cred că avem nevoie de acte delegate în acest uh, regulament, dar avem acte de, nevoie de acte delegate și pentru viitoarele linii directoare care vor fi stabilite de acel uh, board care selectează investițiile. Deci, iată, trebuie să ne asigurăm că actele delegate sunt uh, incluse aici. Uh, Uh, acte delegate cu privire la construcția acestui fond de investiții și uh, acte delegate cu privire la liniile directoare create de acest uh, Consiliu. de Bine, și acum din partea ECR, domnul Toșenovski, vă rog. Předsedkyně, eh, v bych také chtěl... Vă mulțumesc, doamna președinte. Vreau întâi de toate să-i mulțumesc doamnei raportor numărul de amendamente a fost mare, timpul avut la dispoziție, dispoziție foarte scurt. Deci eforturile domniei sale au fost de-a dreptul dramatice. Și tocmai de aceea trebuie să ne concentrăm asupra articolelor care țin de responsabilitățile comisiei noastre. Nu are niciun sens să divagăm aici, nu avem suficient timp la dispoziție. Voi fi subcind. De unde să luăm banii, în primul și în primul rând? Cred că articolele 18 și 19 sunt pe placul majorității uh, colegilor de la ITRE. Cred că nu ar trebui să luăm bani de la Orizont 2020 sau de la Connecting Europe. Aceste proiecte sunt în curs de desfășurare și nu trebuie să, să le complicăm viața. Apoi să punem întrebarea de unde anume putem să luăm banii. Aici vreau să subliniez faptul că ECR este împotriva redeschiderii discuțiilor pe marginea CFM. Asta am spus și în trecut, o spunem în continuare. Împreună cu alți colegi, considerăm că este de-a dreptul periculos să intervenim acum în vreun dosar care ține de politica de coeziune. O astfel de discuție, dacă ar fi redeschisă, ar complica și mai mult situația. Liniile care au fost uh, deja subiectul unui acord ar putea fi astfel periclitate. Trebuie să folosim competențele noastre exclusive pentru a nu pierde posibilitatea de a investi în energie, infrastructură digitală, uh, de asemenea. Asta a spus uh, și doamna raportor și nu pot decât să fiu de acord cu ea. Dar în același timp, nu sunt uh, de acord cu uh, includerea aici a unui număr prea mare de detalii. Haideți să rămânem la un nivel general. Asta pentru a nu închide până la urmă posibilitatea investirii în proiecte cât se poate de interesante care ar putea să se creioneze. Nu sunt de acord cu acest earmarking. Nu trebuie să acordăm fonduri doar pentru un sector anume. Avem nevoie aici de un uh, consiliu care să fie cât se poate, să aibă responsabilități cât se poate declare și care să se asigure în același uh, timp că IMM-urile vor dispune de fondurile necesare. Da, criteriile de eligibilitate sunt esențiale. Sunt uh, de acord cu această structură cât se poate de rezonabilă și de clară a domnului Eller. Dați-mi voie să-i mulțumesc din nou doamnei raportor. Sunt dispus să o ajut. Uh, pentru că îmi dau seama prea bine că acest cal- calendar este foarte, foarte strâns. Mulțumesc. Ție, eh, pe grupul de la ALDE. Mulțumesc. Și acum din partea ALDE are cuvântul raportorul din umbră, vă rog. Domnul Federley. Dacă Mulțumesc, domnule, doamnă președinte. Iau numele, eh, cuvântul în numele domnului de Bacher, care nu ni s-a putut alătura astăzi. Dați-mi voie să-i mulțumesc raportoarei și echipei eh, domniei sale. Un număr mare de amendamente care trebuie să fie tratate în, eh, într-un timp atât de scurt. Da, calendarul e strâns, dosarul este foarte, foarte important. În ultimele zile au avut loc o serie de întâlniri tehnice și întâlniri cu raportorii din umbră. Lucrurile merg în direcția cea bună. Nu vreau să mă leg de detalii acum, ci vreau doar să spun care sunt liniile importante pentru grupul ALDE. În primul și în primul rând, de unde vin banii. Antevorbitorii, uh, și sunt de acord uh, cu ei, spuneau că acești bani nu trebuie să vină de la Orizont 2020 sau de la CEF. Acesta este nu doar un mesaj politic, ci până și Curtea de Conturi spune că ideea n-ar fi una bună. Suntem siguri că există alte posibilități de a găsi fonduri în bugetul uh, Uniunii Europene. Mă gândesc la fondurile neutilizate sau mecanismele de flexibilitate. În plus, trebuie să ne gândim la domeniile în care vrem să investim acești bani, iar ALDE este uh, cât se poate de interesat de acest subiect. Vrem să creăm un fond uh, care să atragă cât mai mulți uh, bani din sectorul privat, spunându-le investitorilor privați unde să investească, dacă e să avem un fond uh, cât se poate de funcțional, e clar că regulile noastre nu trebuie să fie mult prea stricte. E drept, trebuie să stabilim obiective uh, clare și criterii clare care trebuie să fie respectate. Dar în același timp, fondurile noastre nu trebuie să fie alocate unor sectoare anume. Dacă investitorii pot să investească într-un proiect inter- interesant, în orice domeniu ar fi acesta, ei trebuie să primească undă verde atâta timp cât obiectivele Uniunii Europene vor fi atinse. În ultimul rând, guvernanța este foarte importantă. Trebuie să ne asigurăm că acel comitet de investiții uh, și, de asemenea, uh, bordul de gestionare sunt cât se poate de clare, cât se poate de bine conturate și că pot să se achide de sarcina de a decide uh, care dintre investițiile uh, propuse sunt într-adevăr eligibile. E important să ne asigurăm că în acest raport nu discutăm doar despre filozofie politică. Nu, ideologia în momentul de față nu-și mai are sensul. sensul. Trebuie să trecem peste criză, trebuie să mm, re uh, inițiem fluxul de investiții și tocmai de aceea trebuie să ne asigurăm că acest uh, FIS funcționează și va funcționa doar dacă structura sa este cât se poate de clară. Vă mulțumesc mult! Grazie. La parola al collega Claude Turmes per il Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Turmes în numele verzilor. Vă mulțumesc. În primul rând doresc să-i mulțumesc lui Catlin și, uh, și echipei sale cu care a reușit să analizeze toate aceste amendamente și să facă compromisuri politice. Pentru grupul nostru politic, un obiectiv principal este protejarea bugetului uh, dedicat cercetării. Mie mi se pare că se greșește din partea Comisiei Europene, distrugându-se unele din liniile bugetare dedicate cercetării și din acest punct de vedere mă bucură să văd că există un acord transpartinic pentru a ne asigura că acest lucru nu se va întâmpla. Nu se va întâmpla. O altă îngrijorare a noastră se referă la asistența tehnică și care este realitatea acestei asistențe. Am uh, studiat din nou propunerea Comisiei și până la urmă Comisia Europeană vorbește foarte mult despre necesitatea unei asistențe tehnice suplimentară. Dacă este să analizăm cifrele, Um, se adaugă doar o sumă de 20 de milioane uh, celei dedicate deja asistenței tehnice. Și dacă știm ce s-a întâmplat cu programe în trecut, 20 de milioane de euro dedicate asistenței tehnică înseamnă o echipă de 10 până la 15 persoane. Punct. Nimic mai mult. Deci, am avut uh, programe de 10-15 milioane de euro, sumă care a însemnat uh, angajarea a 10, 10 până la 15 experți uh, în plus la Banca Europeană de Investiții. Deci, distanța între vorbele Comisiei și realitatea finanțării concrete este imensă și trebuie să rezolvăm această problemă. Este un punct relevant, mai ales dacă ne dorim să ne asigurăm că acești bani până la urmă vor ajunge la uh, sectoare unde uh, sunt active întreprinderi mici și mislocii, dinamice și inovatoare. Nu sunt uh, de acord cu abordarea ECR și a ALDE care se împotrivesc rezervării anumitor fonduri întreprinderilor mici și mijlocii. Din potrivă, avem nevoie de uh, dedicarea, alocarea unor uh, fonduri și blocarea acestor fonduri pentru întreprinderi mici și mijlocii. Un alt sector despre care știm că aduce o plus valoare și din experiența programelor trecute este uh, eficiența energetică, uh, domeniu unde lipsesc 60-70 de miliarde de euro de investiții, sumă identificată de Comisia Europeană, de Banca Europeană de Investiții, uh, Uh, fonduri care, dacă ar fi fost, uh, uh, care au fost create în urmă cu câțiva ani, un banc din, un fond gestionat de o bancă din Germania a reușit să genereze sume foarte mari, la fel ca și Fondul European de, de Investiții, unde există un efect de multiplicare 5, de până la 50 sau mai mult, Uh, și în domeniul, în, uh, în domeniul eficienței energetice există același potențial. Deci ar trebui să alocăm fonduri în mod concret întreprinderilor mici și mijlocii și, pe de altă parte, eficienței, domeniului eficienței energetice, ultimul domeniu fiind, uh, având un potențial foarte mare, mai ales în țările din centrul și estul Europei. Ultimul punct, guvernanța. Cred că, într-adevăr, trebuie să definim criteriile majore de, uh, care trebuie să fie îndeplinite pentru a primi finanțare din acest fond și să ne asigurăm că deciziile Comisiei și Băncii Europene de Transparente sunt uh, transparente și suntem de acord cu acte delegate, pentru că dacă nu am face acest lucru, am dat pur și simplu un cec în alb Comisiei Europene și nu am ști care sunt deciziile uh, convenite de Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiție. Mulțumesc. Îți mulțumesc, Claude. Are cuvântul doamna Ernst în numele GUE. Vă mulțumesc. Iau cuvântul în numele colegei mele, Paloma Lopez Paireilo, care nu poate fi prezentă astăzi. Aș dori să mulțumesc și eu uh, raportoarei și raportorilor din umbră pentru procedura accelerată pe care au avut-o. Știți că noi de la bun început am privit cu ochi foarte critici acest uh, program. Mi se pare deosebit de grav și inacceptabil să oferim garanții publice uh, sectorului uh, privat în momentul în care am avea nevoie de investiții publice în care ratele, rata dobânzii de referință este atât de, de redusă, am putea să ne gândim la această posibilitate Um, parteneriatele, tocmai în această perioadă, parteneriatele public-private sunt foarte uh, scumpe pentru contribuabil și în această uh, perioadă de uh, rate de referință reduse este o abordare inacceptabilă. Câteva remarci punctuale acum. Pentru noi, este foarte dificilă, dificil să acceptăm procedura privind uh, selectarea uh, proiectelor. Nu ni se pare bine că Parlamentul European a fost exclus, că reprezentanții societății, societății civile au fost excluși. Deci, uh, cum sunt selectate aceste proiecte nu, nu este foarte clar și nu este suficient pentru noi. În plus, eficiența energetică trebuie să primească anumite fonduri uh, uh, anume, deci trebuie să spunem de la bun început că pentru eficiența energetică vor fi dedicate anumite fonduri. Există un potențial, o necesitate de investiții foarte mare în anumite state membre, mai ales în acest domeniu. Și apoi, următorul punct, dacă este să vedem care este situația statelor membre, ajungem la concluzia că există diferențe sociale foarte mari între statele membre și că mai ales că ar trebui să investim mai mult în coeziunea teritorială și socială. Deci este important să nu investim doar în uh, beton, în infrastructură, cum sunt drumuri, poduri și așa mai departe, ci și în proiecte care Uh, promovează coeziunea socială. Din amendamentele noastre, cred că ați observat că un, uh, o trăime din aceste fonduri ar trebui să fie alocate întreprinderilor mici și mijlocii. Dacă acest lucru uh, nu se va întâmpla, nu cred că acest fond va funcționa foarte bine. Nu ni se pare că acest uh, program poate fi asem- asemănat cu o uh, ceremonie, cu, un, cu o procedură UDU. Nu prea este clar de unde provin fondurile, ce se va întâmpla cu ele și suntem convinși că efectul de multiplicare amintit nu se va realiza uh, niciodată și nu, nu suntem convins că aceste fonduri luate de la orizontul 2020 ar avea un efect mult mai mare dacă sunt garantate um, sectorului uh, privat. Deci, în general, după cum am spus, nu considerăm că astfel vom ajunge la relansare, la o relansare uh, economică a Europei. Am terminat lista raportărilor din umbră trecem la membrii simpli ai comisiei și aș dori să vă rog să respectați uh, timpul uh, acordat. Prima are cuvântul doamna Pilar de Castillo. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să încep și eu în aceeași manieră ca și ceilalți uh, colegi, felicitând uh, raportoarea, nu doar pentru munca ei, dar și pentru o intervenție clară și cuprinzătoare inițială, care ne-a ajutat să înțelegem elementele principale ale acestei uh, propuneri și legăturile între ele. Intervenția mea um, trebuie înțeleasă din perspectiva uh, abordării locurilor unde trebuie să cheltuim acești uh, bani. Este evident că nu, ar, nu trebuie să ne atingem de banii uh, orizontului 2020 și în ceea ce privește domeniile în care ar trebui să investim acești, uh, aceste fonduri pentru Comisia ITRE, este evident că a, ar trebui să discutăm în căror domenii le alocăm Uh, alocăm uh, aceste fonduri? Putem prevedea o alocare specifică mai largă, mai detaliată? Și noi ar trebui să indicăm care sunt interesele și competențele comisiei noastre. Întreprinderile mici și mijlocii sunt importante pentru noi, așa cum s-a amintit deja în, în această dezbatere. Uh, și aș dori să insist asupra importanței articolului 5, unde se discută interconectarea rețelelor electrice, un obiectiv al Uniunii Europene, așa cum a declarat și Consiliul în luna octombrie anului trecut și mai de curând săptămâna trecută, deci cred că vom depune uh, amendamente pentru a sublinia importanța interconectării uh, electrice și în al doilea rând, trebuie să ținem seama de un factor uh, potențator imens pentru orașe, tehnologia informației și uh, comunicațiilor. ar fi foarte important dacă am avea o mai bună, o mai eficientă gestiune energetică și să ne atingem potențialul economis, uh, economisirii de energie electrică pentru toți consumatorii. Și sper că veți uh, ține cont de uh, amendamentele noastre pentru că putem indica această dorință de a canaliza anumite fonduri înspre aceste puncte. Îți mulțumesc, Pilar. Are cuvântul uh, domnul Moody, doamna Moody. Vă mulțumesc. Aș dori să o felicit și eu pe Kathleen și să-i mulțumesc pentru uh, munca depusă până acum și curaj pentru ce te așteaptă pe viitor. Uh, Comisia pentru bugete, de exemplu, știm că au fost depuse 1400 de amendamente cu toții am uh, spus deja că salutăm acest uh, fond de investiții, că avem nevoie de acest fond, însă că este vorba de un instrument, o modalitate de a ne atinge uh, obiectivele, nu de un obiectiv în sine. O parte a bugetului european care funcționează foarte bine în acest moment este bugetul dedicat uh, programului Orizont 2020 și toate grupurile politice sunt de acord că ar trebui să protejăm uh, acest program, să, tocmai pentru că funcționează atât de bine și contribuie la atingerea obiectivelor comune cu cele ale planului de investiții uh, al comisarului Juncker și este foarte bine pentru că transmitem acest mesaj uh, Comisiei uh, Europene, unde atitudinea este, este diferită și este important ca noi să, ne, să rămânem tari pe poziții. S-au spus câteva lucruri despre guvernanță și despre importanța guvernanței. Fondul uh, European de Investiții Strategice mm, trebuie să garanteze rezultate nu doar în ceea ce privește infra- infrastructura, ci în ceea ce privește viitorul nostru general și în această perspectivă guvernanța va fi foarte importantă. Va trebui să ne asigurăm că vom construi o economie a viitorului Um, indiferent că este vorba de finanțarea unor activități culturale, uh, TIC, uh, finanțarea cercetării și dezvoltare, guvernanța este un element cheie și este important să o reglementăm foarte bine în textul uh, regulamentului și eu am încredere în Catlin că va face acest lucru. Mulțumesc. Are cuvântul Domnul Telic, na, din partea ALDE. Vă mulțumesc, doamna președinte. Sunt de acord cu cele spuse de colegul meu Fedelei, deci vor fi foarte succint. Apreciez și eu uh, calitatea muncii uh, raportoarei. Ați dat dovadă, într-adevăr, de deschidere și ați acceptat uh, informații și ideile din partea colegilor din alte grupuri politice. Aș dori să subliniez un element important. Fondul European de Investiții Strategice este cel mai important proiect al Uniunii Europene din ultima perioadă, nu, ca, nu doar ca instrument financiar, dar și ca importanță politică. Și dacă vom eșua din nou, credibilitatea Uniunii Europene va avea foarte unde să oferi. Tocmai de aceea, noi, adică instituțiile europene, trebuie să uh, îl, uh, să-i dăm forma potrivită. Deci trebuie să ne concentrăm asupra investițiilor uh, private și a cadrului în care trebuie să se desfășoare acesta. Tocmai de aceea consider că instituțiile politice europene ar trebui să intervină cât mai puțin în funcționarea acestui sistem. Pentru că dacă ne implicăm prea mult, sectorul privat își va pierde încrederea și depindem de sectorul privat și de implicarea sectorului privat. Din acest punct de vedere, cred că ar trebui să, pe noi, ca pe noi să ne preocupe crearea celui mai bun mediu uh, de investiții. Deci să nu uh, în vedere faptul că acest fond este doar unul din cei trei piloni ai planului de investiții Juncker și că și ceilalți doi piloni uh, sunt cel puțin la fel de importanți ca acest fond, dacă nu cumva mai importanți. Tocmai de aceea nu aș dori să spunem de la bun început care sunt procentele din acest fond care vor fi alocate cărui uh, domeniu, căror sectoare, sunt de acord cu cele spuse de colegii uh, ecologici. Avem cu toții anumite priorități, întreprinderile mici și mijlocii, eficiența energetică și așa mai departe, dar pe de altă parte sunt sigur că vom găsi formularea uh, potrivită, renunțând la procente specifice, pentru că în momentul în care discutăm despre procentaje, cu toții avem propriile priorități și vom ajunge la o discuție foarte uh, politizată. Apoi, uh, Câteva cuvinte despre sursa fondurilor folosite pentru a garanta aceste investiții. Nici uh, facilitatea conecta, uh, conectarea Europei și nici celelalte surse din mai multe motive. Facilitatea conectarea Europei are alte obiective uh, decât Fondul European de Investiții Strategice. Este vorba de proiecte care nu sunt atât de profitabile. Deci nu înțeleg de ce Comisia Uh, în ciuda expertizei de care dispune, face această propunere. Știți foarte bine că facilitatea conectarea Europei a fost creată prin uh, fonduri de coeziune, ceea ce sporește, va spori rezistența țărilor care beneficiază de aceste fonduri să participe la acest uh, plan. Și oricum, succes și pentru ca această inițiativă să aibă, uh, să aibă succes. Doamna Pines Rodrigo. Eh, sumo la Mulțumesc, doamnă președinte. Mă alătur și eu felicitărilor uh, la adresa raportare pentru o muncă excelentă și, mă rog, succes pentru uh, ce o așteaptă, dar se va bucura de colaborarea noastră. Nu voi insista asupra unui lucru cu care suntem cu toții de acord și anume uh, nevoia de a apăra bugetul orizontului 2020. În acest sens doresc să adaug că cred că e foarte important să fie mai vizibilă unitatea tuturor grupurilor politice și unitatea întregului Parlament în protecția Orizont 2020, că vom uh, ne vom afla sub presiune, deci cu unitatea vom avea mai multă forță. Și vreau să mă, să mă concentrez acum pe două aspecte ale amendamentelor pe care le-am depus împreună cu uh, un grup de deputați care, pe de o parte, se referă la guvernanță și, pe de altă parte, se referă la ceea ce vrem noi să facem. Nu doar ce tip de proiecte, ci cu ce tip de firme, de companii. Ce privește guvernanța, cred că e important să insistăm în, în domeniul transparenței, adică ce criterii se aplică exact. Uh, și noi, cei de la Parlament, vrem să știm care sunt exact criteriile și motivele eventualor respingere ale proiectelor care se prezintă uh, spre evaluare. Și cred că de asemenea e foarte important să avem un cuvânt de spus nu doar în legătură cu ce anume de tip de activități și proiecte se vor realiza, ci și ce tip de companii vor realiza aceste proiecte. Trebuie să fim coerenți cu principiile și valorile pe care le apărăm. Nu putem să apărăm uh, poziția unor companii care apără egalitatea de gen, egalitatea de muncă, egalitatea de salariu, și uh, să nu și controlăm ca într-adevăr în realitate atunci când se acordă fonduri, ajutare către companii, să nu verificăm dacă ele într-adevăr aplică sau nu aceste criterii de egalitate, de responsabilitate socială, Uh, cele pe care le apărăm noi. Deci aș dori în acest sens să se țină cont de elementele pe care le-am uh, înșirat aici, că cred că și ele sunt foarte importante. Mulțumesc. E la colega la parola ora Carins. Prego. Mulțumesc acum domnul Carins are cuvântul. Thank you very much, Chair. Vă mulțumesc, doamna președintă. Mă alătur și eu celorlalți colegi care au felicitat-o pe raportor. raportor sarcina din fața dumneavoastră este una foarte dificilă, mai ales că urmează și vacanța de Paște. Sunt cu totul de acord cu cele spuse de Cristian Eller în legătură cu guvernanța. Știu că există unii colegi care propun ca guvernanța să fie supusă monitorizării și controlului Parlamentului European. Aș dori să vă aduc aminte că uh, Fondul European de Investiții Strategice este un fond de, garanti, de, de garantare de 8, 8 uh, miliarde de euro care va atrage, care va permite atragerea a 300 de alte miliarde de euro bani privați. Deci închipuiți-vă investitori privați uh, care sunt de acord cu controlarea banilor lor de către politicieni. Nu se va întâmpla așa ceva. Uh, și obiectivul nostru principal al Parlamentului European nu este să facem afaceri, ci ar trebui să stabilim cadrul uh, general, regulile care trebuie să fie urmate pe parcursul uh, unui, uh, unui meci, de exemplu. Deci nu ar trebui să uităm că mm, rolul nostru este să stabilim regulile jocului unui meci și apoi să uh, Ah, lăsăm meciul să înceapă. Nu trebuie să uităm că trebuie să atragem uh, fonduri private, pentru că fără acestea, acest exercițiu nu va avea succes. Mulțumesc, doamna Morana. Merci, madame la Mulțumesc, doamna președintă. Vreau și eu să felicit pe Kathleen și așteptăm mult, sigur, de pe urma muncii ei și sperăm să ne susțină Eh, și vreau să spun că acest fond e extrem de important și avem nevoie de bani. Știm foarte bine că e vorba de o mană cerească eh, care se întâlnește rar astăzi și avem nevoie să susținem investițiile investițiile în teritoriu și fondul este deschis către statele membre, băncile naționale, organismele publice eh, și vreau să se asocieze, să, să dăm posibilitatea și colectivităților locale care și ele dispun de un buget, să se poată asocia la cele care vor fi considerate ca proiecte teritoriale. Știm că mana aceasta, de exemplu în Franța, regiunile, colectivitățile locale au uh, în competențele lor dezvoltarea economică și ar fi regretabil pentru că deja în Franța participă ele la investiții ar fi regretabil să nu poată și ele interveni în acest fond strategic de investiții dacă ele doresc să o facă. Deci aș vrea să deschidem această, deschidem această posibilitate către colectivitățile locale. E vorba doar de câteva cuvinte de adăugat la articolul 19 ca să susțină și ele proiecte în cadrul acestui fond strategic de investiții să nu închidem nicio ușă, ci să deschidem toate ușile acolo unde poate exista susținere financiară poate uneori complementară, dar oricum indispensabilă ca să se susțină un proiect, dar nu doar pentru o țară, ci proiecte care să fie de folos întregi Europe, de exemplu infrastructură, proiecte dificil de finanțat, dar foarte necesare pentru, de exemplu, dezvoltarea economică a Estului Franței, care e în centrul Europei, până la urmă. Deci, iată, să participe și comunitățile locale, pentru că vorbim despre o activitate descentralizată. Mulțumesc! Mulțumim și acum doamna Tereza Griffin. Mulțumesc și dați-mi voie să mulțumesc din inimă lui Kathleen pentru eforturile sale și pentru leadership politic și e foarte important că, iată, avem o abordare uh, transversală, grupurile politice, comisiile, au ajuns la un acord. Deci e foarte important, pentru că, după cum spuneau colegii, trebuie să apărăm Orizont 2020, nu numai dar vreau să mă refer la uh, ce s-a spus aici, unde anume se duc banii. Trebuie să ne asigurăm că în ce privește guvernanța, să avem proiecte locale, inovatoare, cu valoare adăugată reală, uh, care să ducă la locuri de muncă de calitate și durabile, să susținem aceste proiecte prin FACE. Știu că Kathleen, ai vorbit și despre definiția IMM-urilor, uh, că trebuie să ne asigurăm că uh, ajutăm și micro-întreprinderile și întreprinderile mici și uh, să încercăm să investim în sectoarele de, pentru creștere, cum ar fi uh, industriile creatoare. Mulțumesc! Grazie Teresa. <clears throat> Ha chiesto la parola il collega. Mulțumesc, eh, Teresa. Acum colegul Eller a cerut din nou cuvântul. Că, iată, avem timp dimineața asta, așa că putem să-i dăm cuvântul. Just to set a little bit straight what, what could happen in the Ah, Mă refer la ce s-ar putea întâmpla la negocieri. În primul rând, dacă nu vom fi uniți pe chestiunile bugetare, atunci vom pierde în totalitate. Uh, în rând, cu ce privește alocările, trebuie să ajungem la un compromis, pentru că poziția ITRE nu e chiar așa de puternică aici. Că acolo e vorba mai degrabă de competențele econ și bugi. Dar dacă ajungem la un compromis, punem accentul pe anumite lucruri, atunci poate că reușim. Dacă suntem prea duri ă, și ne băgăm prea mult în, în, în, în oala celorlalte comisii, atunci poate că poziția noastră va fi slăbită. De fapt, ce s-ar putea negocia cu actele delegate dacă avem un acord cu Comisia și Consiliul în ce privește actele delegate, poziția noastră va fi una foarte puternică um, pentru a putea avea un acord măcar informal uh, cum uh, va fi acel uh, organism de conducere și așa mai departe. Mai mult decât acordurile cu ITRE, de la ITRE, pentru că prenegocierea actelor delegate de obicei permite să obții același rezultat. Acum am făcut cu marele întreprinderi, când mulți bani au ieșit de la buget și cu actele delegate am avut același lucru uh, în ce privește coerența guvernanței și a organismului de conducere. Deci dacă vrem să avem un rezultat tangibil, important este să cerem cele două acte delegate. În uh, modul în care se cheltuiesc banii, și cum vor fi luate deciziile pe viitor, iar acum să fie o coerență cum va funcționa uh, guvernanța fondului. Deci așa vom avea un, un rezultat tangibil bun. Lucrurile mai pot fi modificate, însă dacă avem actele delegate, uh, raportorul de obicei poate pre-negocia și am putea avea astfel o idee, să vedem ce este important și ce nu e atât de important să vedem care va fi rezultatul acestui microechilibru de la, de la ITRE. Deci un compromis de priorități, dar să nu ne slăbim poziția, însă să fim fermi în legătură cu actele delegate. Nu doar în ce privește guvernanța, în principiu, atunci ce se, ce se hotărăște în organismul de conducere și modul în care sunt cheltuiți banii. Deci cu actele delegate rămânem în joc. Dacă nu Uh, supraîncărcăm propunerea noastră, cred eu, și atunci uh, ne micșorăm posibil la influența la negocieri. Sì, abbiamo un'altra richiesta di Bun, mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Turmes, din nou, vă rog. Am uh, participat și eu la multe negocieri și când negociez puncte clare și dacă doresc ca IMM-urile și eficiența energetică să fie o prioritate, la sfârșit, atunci trebuie să ai un punct de început clar, și anume alocările. Deci, trebuie să luptăm pentru asta, că dacă nu o facem, atunci nu avem uh, cum, uh, nu avem o capacitate de a negocia, nu avem argumente. Ascultați-mă că eu am uh, experiență la negocieri. Grazie, multe, multe. Mulțumim pentru sugestii. Multe sugestii pentru Kathleen și acum uh, are cuvântul reprezentantul Comisiei, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să fac uh, comentarii succinte, dar am șase puncte. În primul rând că probabil că nu vă va surprinde, voi vorbi despre buget. Ne îngrijorează sugestia provenită din partea Comisiei dumneavoastră și nu numai să eliminăm articolele 18 și 19. Păi, haideți, dacă îmi dați voie să vă explic uh, de ce suntem îngrijorați, pentru că mai întâi considerăm că din punct de vedere juridic nu e posibil să creăm uh, face fără să spunem cum va fi finanțat. Știți că tratatul prevede că propunerile trebuie să se încadreze în uh, acest cadru financiar multianual și nu avem 8 miliarde de marjă în acest cadru multianual. Deci, în primul rând, un, o problemă juridică Că nu putem să nu avem o finanțare a, a, a FACE. În al doilea rând, ideea de a avea o, o discuție bugetară anuală uh, și ea ne preocupă, în primul rând, dar nu asta e cea mai importantă problemă, dar oricum ar crea ă, și mai mult haos decât există la ora actuală deja. În al doilea rând, ă, pe fond, s-ar pierde de invizibilitate în ce privește capacitatea noastră de a planifica cheltuielile. Și avem un număr de domenii care se bazează pe predictibilitatea acestor, acestor cheltuieli multianuale. Și aici am începe an de an până în 2020 fără să știm câte sume avem la dispoziție pentru programe, pentru că va trebui în fiecare an să luăm hotărâri. În al treilea rând, uh, altă preocupare, poate nu v-ați gândit la așa ceva, și anume e un risc și nu mă refer la BEI, care este uh, important, dar este totuși o problemă de scăderea calității în Uniunea Europeană, pentru că avem deja 26 de milioane de, de facturi neplătite și știm că șefii noștri regretă asta. Dacă în plus am mai avea și 16 miliarde de garanții, pentru care pur și simplu nu putem să uh, uh, spunem cum sunt finanțate, atunci suntem, uh, există riscul de a ne pierde rankingul. Uh, iată, Standard Poor's deja a scăzut ratingul nostru și a sugerat o uh, degradare, adică o, o, o pierdere în continuare a, a, a ratingului nostru și o a treia remarcă în ce privește bugetul, adăugarea 1A uh, ar avea sens pentru că uh, și a fost nevoie de 67 de trialoguri uh, pentru finalizarea versiunii actuale și cred că nu ne-ar nu ne prea conveni redeschiderea acestui dosar instrumentul de flexibilitate, credem noi și, și cred și experții noștri, nu se poate utiliza pentru că regulamentul cadrului multianual spune că se poate utiliza doar într-un an financiar dat, după ce s-au epuizat toate alternativele și mai ales realocările. Deci, nu putem face așa ceva, așa că, până la urmă, când se adaugă rubrica 1A, atunci există o, o, o, un lucru foarte clar, și anume că Orizont 2020 și Facilitatea a Europei, care sunt ambele programe excelente și nimeni nu spune că nu, reprezintă 70% din uh, 1A. Deci dacă uh, facilitatea conectării Europei și Orizont 2020 primesc garanție, atunci ar însemna ca la unul era un program cum ar fi Erasmus să fie afectat. Parlamentul dorește așa ceva? Nu, știu că alegerea nu e ușoară, însă sigur că după ce căutăm alternative, vă reamintesc asupra Churchill că democrația e cel mai pro sistem uh, dintre toate celelalte care au fost deja încercate și erau și mai rele. Și cam așa ceva s-ar aplica și aici. Acum ce privește criteriile de eligibilitate, da. Comisia crede ferm că trebuie să evităm uh, sume globale sectoriale. După cum s-a spus aici, uh, planul uh, vrea să atragă surse private de finanțare, cât mai mult posibil, nu bani publici. Dacă încercăm să introducem restricții, atunci va fi mai dificil de a reuși acest obiectiv de a genera aceste 300 de miliarde de investiții. Deci noi credem că criteriile trebuie să fie simple, sigur, coerența cu politicile europene, după cum am spus deja, trebuie să fie un proiect viabil din punct de vedere economic, dar e pur și simplu o chestiune de bun simț, că dacă un proiect nu e viabil economic, atunci sigur că nu putem atrage investiții private. Și în al treilea rând, criteriu foarte important, criteriul adiționalității, că nu dorim ca bei să uh, fac, facă mai mult decât făcea și nu vrem, să, nu vrem să eliminăm investițiile private, vrem să ne concentrăm pe domeniile pentru care n-ar putea, n putea să uh, uh, să asigurăm garanția fără garanții să asigurăm finanțarea fără garanții suplimentare și apoi, sigur, să poată fi uh, mobilizate investițiile private. Comisia, în general, înțelege uh, de ce se optează pentru actele delegate, dar în acest caz v-am rugat totuși să uh, fiți precauți, pentru că pentru că există un mare interes în rândurile statelor membre și și ai parlamentelor Uh, ale Parlamentului European privitor la conținutul uh, investițiilor. Dacă veți avea acte delegate, vom avea cereri și comentarii din partea 28 de spate membre și iată în Parlamentul acesta lucrează deja 12 comisii la acest lucru și atunci rezultatul final e clar că vom avea, după doar un an de discuții, avem un dos, vom avea un dosar supraîncărcat. Noi ne dorim rapiditate și eficiență. Noi vrem niște linii directoare de investiții cât mai uh, succinte și flexibile cu putință, că acest instrument să fie ca un uh, briceag elvețian care să conțină diverse instrumente. De multe ori uh, s-a dat greș din cauza unor condiții prea rigide și prea stricte. Al patrulea comentariu, asistența tehnică. S-a spus aici că prevedem doar 20 de milioane pentru asistența tehnică și nu sunt uh, banii aceștia suficienți bun, pentru fiecare an, ziceam. Dar asta e în plus față de suma deja existentă pentru asistența tehnică. Va fi un uh, ghișeu unic, dar în spatele său uh, va, vor fi toate programele pentru asistență tehnică deja existente, de exemplu pentru Jasper, pentru uh, Orizont 2020 și așa mai departe. Deci avem deja o sumă de 450 de milioane de asist- pentru asistență tehnică. Și atunci posibilitatea de a adăuga încă 20 de milioane pe an uh, e ceva suplimentar. Pentru cazurile în care nu se pot utiliza sumele existente, de exemplu cu Jasper, 250 de milioane de euro, cea mai mare sumă, dar ca să putem utiliza asta, e nevoie de utilizarea fondurilor structurale pentru finanțarea proiectelor. Și avem uh, proiecte pentru care nu se pot utiliza fondurile structurale, deci trebuie găsite alte sume. În ce privește IMM-urile, mulți dintre dumneavoastră a spus că avem nevoie de alocare clară pentru IMM-uri și noi credem că deja avem, dispunem de așa ceva în propunerea noastră. E unica alocare din uh, propunerea noastră. Și anume, noi prevedem ca 5 miliarde uh, să uh, treacă în fondul acesta de, pentru investiții structurale, dedicate exclusiv MM-urilor și micro-întreprinderilor. Aceste 5 miliarde de extra capacitate ar trebui să genereze 75 de miliarde de investiții suplimentare pentru IMM-uri, deci asta un mare efort și aș adăuga că ați spus mulți aici că avem deja instrumente excelente, COSME, Orizont 2020, Partea de finanțare uh, care va merge spre phase uh, va fi utilizată uh, ca să se prioritizeze utilizarea instrumentelor existente. Deci nu așteptăm până în 2020, pentru orizont 2020 sau COSME, ci vom dispune de această finanțare imediat cu efectul de uh, pârghie. Atunci nu le vor avea acces imediat. Și nu în primul rând ce a spus doamna Morano, că ar trebui să asociem și autoritățile locale. Sigur că acestea pot uh, uh, să facă proiecte pe care să le supun atenției mei, statele, cum pot să facă și entitățile private, autorități locale, state membre și se poate co- face cofinanțarea unui asemenea proiect. Deci, clar, uh, autoritățile locale sunt mai mult decât binevenite de a participa la acest proiect colectiv. Și nu vreau să închei înainte de a mulțumi, desigur, raportoare și raportorilor din umbră pentru celeritatea cu care au făcut progrese. Înțelegem cu toții că uh, este un calendar foarte strict, dar cu puțină bunăvoință vom reuși. Mulțumesc! La ringrazio, dottor Angels, e mi permetta solo di... Vă mulțumesc și permit doar să adaug că pe lângă toate aceste considerații importante de care vom ține cont, referirea la limitele democrației spuse aici în Parlament, unde sunt reprezentanți democratic aleși, nu cred că e un lucru care hm, sună bine. Însă, mă rog, fiecare are dreptul la opinia sa, așa cum are cuvântul Catlin pentru concluzii. Very much. Um, as I said in my introduction today, and Mulțumesc mult. După cum am spus deja, mă așteptam la acest consens. 90% dintre intervenții merg, în fond și la urma urmei, în aceeași direcție. Nu vreau să răspund acum neapărat direct comisiei. vreau doar să spun că sunt dezamăgită de faptul că, iată, linia comisiei continuă să fie una uh, strictă în ceea ce privește finanțarea. Este, din punctul meu de vedere, ilegal ilegală a atitudinea aceasta a Comisiei. Comisia se așteaptă să poată lua bani de la Orizont 2020 și de la CES fără să treacă prin procedura anuală bugetară uh, cât se, care este stabilită de reguli, prin reguli. Comisia știe prea bine că această, această atitudine strictă este contraproductivă și uh, caracterul ilegal practic al acțiunilor uh, în domeniul acesta al finanțării, până la urmă are uh, un dublu tăiș. Însă Dați-mi voie să, să spun că suntem cu toții deschiși discuțiilor, vrem să negociem, dar uh, nu vom lăsa Orizont 2020 și uh, facilitatea pentru conectarea Europei baltă. Aceasta nu este părerea mea sau a raportorilor din umbră, nu este doar părerea membrilor Comisiei ITRE, ci este o părere cât se poate de clară, conturată în majoritatea comisiilor Parlamentului European. Și această părere este cât se poate de bine fundamentată. Încă un comentariu. S-a vorbit despre guvernanță și alocări. Aceste două aspecte merg uh, mână în mână. De ce vrem alocări? Pentru că nu avem neapărat încredere în uh, maniera în care se vor derula lucrurile. Și tocmai de aceea trebuie să găsim un echilibru. Haideți uh, ca în următoarele 24 sau 48 de ore să, ne, să mai reflectăm asupra acestui subiect și să creăm o linie cât se poate declară cu privire la Uh, criteriile de eligibilitate și cu privire la actele delegate. Dar în ceea ce privește criteriile de eligibilitate, noi ne doream ca acestea să fie clar ancorate în tot ceea ce ține de trecerea spre o altă economie. Uh, aspectul acesta este esențial pentru comisia noastră. Avem nevoie de un nou sistem energetic, avem nevoie de economia digitală, avem uh, nevoie de toate acestea și toate acestea trebuie să fie ancorate în criteriile de eligibilitate. Și în același timp ne dorim alocări pentru că dacă e să evaluăm cele petrecute în trecut, în ceea ce privește IMM-urile sau eficiența energetică, ne dăm seama că nu s-au făcut suficiente progres. Nu s-a făcut suficient uh, progres. De asta avem nevoie de alocări. La un moment dat, uh, mă gândeam să vă propun o amânare a votului, pentru că avem nevoie de mai mult timp la dispoziție, dar uh, în același timp m-am gândit că poate că un efort uh, concertat acum, un efort uh, solid, ne va permite să încheiem lucrările asupra amendamentelor până în data de 14 și astfel să putem influența până la urmă și poziția uh, și rapoartele formulate de comisiile pentru bugete, respectiv ECON. Deci dacă ne grăbim noi, vom putea influența amendamentele de la ECON și de la bugete, cel puțin acelea care țin până la urmă de domeniile noastre de responsabilitate. Mulțumesc mult! Sunt intervenute care voreranno pe questo. Mulțumim raportarea și tuturor celor care au uh, intervenit. După cum a spus Kathleen, uh, da, aplaudăm și noi și după cum a spus Kathleen, data rămâne cea de 14 deci sunt săptămâni necesare, ca mai apoi la comisie, pentru că la Comisia Econ se va vota pe 20. Deci va trebui noi să luăm o hotărâre a comisiei acelea. Astăzi, eh, reamintesc, domnul Caniete, domnul comisar Caniete e invitat de la, 5, de la 15, apoi e și o audiere publică cu, cu comisiile ITE, Trans și Jurii și e vorba despre revizuirea perioadei de vară. Deci știu că sunt uh, mai multe uh, lucruri care sunt discu- importante discutate în paralel, dar sunt convins că vor veni colegii la discuția importantă cu domnul comisar. Mulțumesc. Ne revedem la orele 15.